acestor uh, acte vor fi, se vor regăsi în procesul global al acestei ședințe. Doamna Pascal Cruni m-a informat de decizia domniei sale de a se retrage din Parlamentul European după ce a fost aleasă în adunarea națională franceză. Parlamentul a luat notă de decizia doamnei Gruni și, conform articolului 7 al 2 din legea referitoare la alegerea membrilor în Parlamentul European prin uh, vot direct universal și conform articolului 4 aliniatele 1 și 4 din regulament, se constată că fotorul doamnei Gruni este vacant, începând cu 14 decembrie 2010. Grupul A